păreri diferite. Există sigur și o părere majoritară și aceasta înseamnă că trebuie să ne analizăm mai bine cifrele în momentul de față. Mulțumesc foarte mult pentru dezbatere și ne urez succes pentru această procedură. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Și astfel se încheie dezbaterea comună cu privire la buget. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenții. Se închide discuția și votul pe tema raportului Manca va avea loc mâine și doamna Trupel va, raportul dumneavoastră va fi votat astăzi la prânz. Acum trecem la următoarea dezbatere și ordinea de zi prevede acum discuția comună, dezbaterea comună pe tema Fondului European pentru Refugiați, Sistemul de Informații Schengen. Domnul Tavares este reportor pentru Fondul European pentru Refugiați perioada 2008-2013 și domnul Coelio este raportor pentru migrarea de la Sistemul de Informații Schengen la Sistemul de Informații Schengen 2. SIS 2 și după aceea și raportul domnului Coelio, migrarea de la sistemul de informații Schengen 1 la Schengen 2 și, în final, raportul domnului Tavares cu privire la crearea unui program comun de reinstalare. Vom începe, deci, prin discuția cu privire la sistemul de informare Schengen și voi da cuvântul mai întâi domnului Coelio. Îmi pare rău că nu v-am uh, pronunțat poate bine numele prima dată. Domnule Coelio, raportor, aveți cuvântul 4 minute. Vous aviez dit très bien, madame. Oh. Foarte bine mi-ați spus numele, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a reaminti faptul că acest Parlament a criticat în nenumărate rânduri întârzierea datorată procesului de migrare de la SIS 1 la SIS 2. Și Știți foarte bine că ne-am exprimat aceste critici uh, anul trecut în cadrul unei rezoluții în ce privește sistemul SIS-2 și sistemul VISA. Și noi cerem o deplină transparență în ce privește procesul de emigrare de la SIS-1 la SIS-2. Acest proces ar fi trebuit să demareze în anul 2007. Acum suntem în anul 2010 și nimeni nu poate să garanteze când aceste teste vor putea să fie finalizate. În ce privește pachetul pe care l-a examinat, mi-am pus două um, întrebări. În primul rând, când va avea loc în sfârșit această migrare a datelor? pentru ca sistemul SIS-2 să funcționeze, trebuie să evaluăm dacă acesta poate să îndeplinească cerințele tehnice care au fost definite în temeiul juridic. Deci, să vedem dacă, într-adevăr, această migrare poate să aibă loc. Apoi, s-au făcut teste, dar ele încă nu au fost încheiate, s-au înregistrat întârzieri foarte mari și atunci Consiliul a redus uh, chest, uh, toate aceste teste la numai două care ar fi trebuit să fie încheiate în ianuarie 2010, dar deocamdată încă nu am obținut rezultatele la care ne așteptam. În ianuarie 2010 a fost făcut, cum spuneam, primul text care ar fi trebuit de fapt să aibă loc în ultimul trimestru a anului 2009 și principala concluzie a fost faptul că sistemul este instabil. Apoi pe 17 martie a fost făcut un al doilea test și pe 6 aprilie a avut loc examenul final. Însă toate definițiile nu au fost respectate de către întreprinderea care a operat aceste teste și în plus numărul de date transferate nu au respectat parametrii pe care noi i-am definit în ce privește cantitatea datelor și așa mai departe. Prin urmare, ar trebui ca în iunie Consiliul să adopte un calendar global sau cel mai târziu în octombrie 2010. Este indispensabil ca toate condițiile tehnice să fie îndeplinite înainte de a începe aceste operațiuni de migrare și în plus am avea nevoie de niște teste încununate de succes care respectă absolut toți parametrii tehnici. În plus ar trebui să putem să garantăm siguranța acestei rețele și acestui sistem. Atunci, de ce este atât de urgent să aprobăm aceste inițiative? Condițiile necesare pentru a putea face migrarea datelor încă nu sunt întrunite și nu știm, cum spuneam, când va putea să aibă loc această migrare. În plus, mandatul pentru dezvoltarea SIS-2 va expira în iunie 2010. De aceea s-a cerut revizuirea clauzii de caducitate, care a fost fixată în 2008, tocmai pentru că nu se poate respecta acest termen de expirare. Apoi, ultima întrebare pe care mi-am pus-o. Care sunt părțile care vor să fie transformate în acest temei juridic? În primul rând, se cere Uh, revizuirea clauzei de caducitate. Noi am propus ca aceasta să fie acum 31 decembrie 2013. Apoi s-a cerut uh, pardon, raportorul propune ca Comisia Europeană să poată să adapteze prin uh, norme de comitologie eventualele transformări de ordin tehnic. Și în plus, în ce privește gestionarea globală a sistemului, ar trebui să avem o mai bună coordonare. Mi se pare astfel indispensabil ca acest proces de migrare să fie în continuare controlat de Parlament, pentru că acesta este responsabil nu numai pentru temeiul juridic, ci și pentru supravegherea uh, finanțării acestei migrări, pentru că este finanțată din bugetul comunitar. Împreună cu colegul meu Alvaro am prezentat amendamente pentru a avea fonduri puse în rezervă și împreună cu domnul Alvaro, doamna Latfor și alții, am făcut o cerere de audit pe lângă Curtea de Conturi Europene. Vă mulțumesc frumos pentru atenție, vă mulțumesc, doamna președintă. Nu pot să dau cuvântul imediat domnului Tavares pentru că din cauza unui anumit vulcan nu a putut să vină până aici, dar când va putea să fie prezent uh, în sală am să-i dau cuvântul și atunci. Acum îl rog pe domnul Alvaro din partea Comisiei uh, Bugetare să ia cuvântul timp de un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Sistemul SIS 2 este o adevărată poveste multiseculară de tot felul de încercări, uh, teste uh, și uh, din punct de vedere bugetar trebuie să recunosc că e o adevărată catastrofă. S-au pierdut 9 miliarde de euro în acest sens. Din punct de vedere bugetar ar trebui să spun că îl sprijin pe colegul Coelho. Am lucrat foarte bine. Interesul nostru al tuturor e ca SIS-2 să funcționeze, dar ca de multe ori în în viață, câteodată lucrurile nu funcționează chiar cum ai vrea și că trebuie să institui și alternative, să te gândești la alte soluții. Noi, Parlamentul European, nu cred că ar trebui să abandonăm total acest uh, proiect, iar uh, din câte am înțeles, doamna comisar Malmström a spus că dorește să se facă eforturi în acest sens, însă cred că ar trebui să fie puși banii pentru SIS-2 în rezerve, pentru ca noi să putem uh, controla mai bine acești bani și trebuie să pregătim și un plan B uh, la dispoziție în cazul în care sistemul nu funcționează cum ar trebui. Având în vedere că domnul Tavares lipsește, aș dori să dau acum cuvântul direct doamnei comisar Malmström. Mulțumesc, uh, doamnă președinte aș dori să mă refer la SIS în primul rând și după ce revenim la raportul Tavare sau îmi permiteți să fac acum cele două intervenții. Mulțumesc! Stimați deputați, Domnule Coelho, domnule Alvaro, vă mulțumesc foarte mult pentru intervențiile dumneavoastră, mulțumesc pentru spiritul constructiv de care ați dat dovadă, pentru cooperarea uh, în spiritul căreia am uh, lucrat pe acest dosar pe care l-am moștenit. E foarte dificil, într-adevăr, dar sunt foarte hotărâtă să cooperăm foarte bine pentru a ajunge la finalul acestui proiect și aceasta în mod transparent. Uh, dezbaterea de astăzi este foarte potrivită pentru acest sistem. Consiliul și Comisia au confirmat afirmat că testul pilot uh, a fost continuare de succes și că trebuie să continuăm uh, pentru a găsi soluții viabile. E clar că uh, domnul Coelho s-a referit la cele trei elemente substanțiale respectiv care ar trebui să schimbe dezvoltarea proiectului. Apoi, deci în primul rând, data de expirare a instrumentului în 30 iunie anul curent e nerealistă și deci trebuie amânată. Uh, Astfel, sistemul pilot va continua să funcționeze în lumina evoluțiilor tehnice care trebuie să fie redefinite acum împreună cu experții din statele membre și care vor fi uh, disponibile pentru Consiliu în 3-4 iunie. Raportul solicită instituirea unui termen limită foarte clar pentru uh, uh sistem. Comisia, din păcate, nu poate să uh, dea curs acestei propuneri. Comisia, împreună cu toate statele membre, încearcă să finalizeze adoptarea cerințelor tehnice și a unui nou calendar tehnic. După acest proces, Comisia va face propuneri în lumina uh, noului calendar care urmează să fie uh, făcute în două săptămâni la, noul, la următorul Consiliu JAI. Apoi, acest uh, Consiliu de, uh, pentru gestionarea programului global e un uh, sistem, e un Consiliu foarte important care ar trebui să fie formalizat pentru că e un instrument foarte bun de analiză tehnică între Comisie și experții din statele membre. Propunerea se va asigura că se va continua funcționarea acestui Consiliu, optimizându-se și funcționarea și alcătuirea acestui Consiliu. Având în vedere că e un grup de experți, nu credem că ar trebui ca deputați sau deputați europeni să facă parte din Uh, acest Consiliu. Vom continua să cooperăm în mod transparent pentru sistemul SIS-2 cu Parlamentul European, dar trebuie să facem o distinție foarte clară între transparență politică și activitatea tehnică. În acest sens, Comisia e gata să vă pună la dispoziție uh, informații tehnice, uh, publicând um, sau punând la dispoziția Parlamentului rapoartele Consiliului pentru gestionarea programului global, așa cum sugerează raportul Coelho. Apoi, o, o, un scenariu tehnic de alternativă directivă e uh, binevenit și suntem cu toții de acord cu logica care stă la baza existenței unui astfel de sistem. Comisia împărtășește obiectivul raportorului de a se folosi sau de a cheltui în mod eficient banii contribuabilului. Și această solicitare de punere a uh, banilor uh, pentru SIS-2, uh, pentru bugetul 2011 în rezervă e foarte bună, dar bineînțeles e doar de competența Comisiei de Bugete. Tot din punct de vedere a implementare tehnică, aș dori să-l întrebe domnul Alvaro dacă nu am putea avea o procedură eficientă de deblocare în cazul în care e nevoie de bani. Aș dori să mulțumesc uh, Comisiei Libe, domnului Coelho, domnului Alvaro, raportorului de la Comisia pentru Control Bugetar, pentru cooperarea excelentă pe acest dosar. Și cu, cu permisiunea dumneavoastră, doamnă președinte, aș dori să spun câteva cuvinte pe marginea raportului Tavares. Îmi pare rău că domnul Tavares nu este în sală. Am discutat cu el acest uh, uh program foarte important, Fondul European pentru Refugiați. După cum știți, o, un număr mare de uh, refugiați uh, din întreaga lume sunt uh, reinstalați în țări uh, din Africa, Orientul Mijlociu sau din India. India. Mulți dintre ei se află într-o situație îngrozitoare, nu pot se întoarce în țara de origine, dar nu pot fi nici uh, uh, integrați în țara de prim azil pentru că aceste țări sunt și ele devastate de sărăcie sau de războaie. Deci, pentru acest tip de refugiație, fondul de uh, reinstalare poate fi singura soluție viabilă și astfel Uniunea Europeană poate da dovadă de solidaritate la mod concret uh, cu aceste țări care sunt foarte împovărate de uh, solicitanții de azil. Pe de altă parte, pentru aceste persoane am putea asigura condiții umane de reinstalare. Există un principiu la nivel european, dar nu există o, o structurare coordonată la nivelul uh, Uniunii Europene. Am putea eficientiza uh, implicarea noastră prin uh, solidaritatea cu regiunile cele mai afectate. Propunerea depusă în septembrie 2009 are ca scop îmbunătățirea situației. Suntem foarte mulțumiți de reacția pozitivă pe care Parlamentul European și Consiliul au avut-o față de această propunere și aș dori să-i mulțumesc pe această cale domnului Tavares pentru um, activitatea depusă pe acest dosar și aș dori să vă mulțumesc și pentru consensul politic între grupuri pe această temă. Propunerea este ca Uniunea Europeană, împreună cu Forumul pentru Refugiați al ONU, să contribuie la reinstalarea acestor persoane pe baza unei decizii anuale. Uh, prin cotele naționale, Uniunea Europeană poate ajuta la uh, îmbunătățirea situației sau la atenuarea efectelor conflictelor din uh, regiunile cele mai devastate de pe glob. Sigur că în ceea ce privește numărul de refugiați, Uh, trebuie luată o decizie finală, uh, însă trebuie să ne bazăm pe cele mai bune practici și pe experiențele deja, eh, deja existente. Uniunea Europeană poate să fie mai proactivă în uh, provocările legate de reinstalarea acestor refugiați și, de asemenea, poate ajuta la folosirea eficientă a banilor din fonduri pentru refugiați. Uh, e nevoie de un uh, uh, proiect mai concret în cadrul biroului pentru, de sprijin pentru azil. Și împărtășesc ideea raportorului de a crea o unitate specială în cadrul acestui birou care să aibă sediul la Malta. Uh, acest fond este discutat într-un moment foarte important. Din 2007, cinci state membre, pe lângă cele care au programe deja, au decis să uh, lanseze aceste programe de reinstalare la nivel uh, național. Mai multe state membre au reinstalat deputați irakieni în urma deciziei Consiliului din 2008 și e foarte important să menținem această dinamică pozitivă și că această adoptare a propunerii să nu fie amânată. Regretăm însă anumite divergențe, problemele de procedură care pun bețe în roate adoptării acestei propuneri. Sigur că e un moment foarte important, e de importanță majoră să obținem această propunere. Comisia a stabilit priorități anuale pentru reinstalare uh, care sunt de natură uh, de punere în aplicare iar în ceea ce privește procedurile legate de actele de delegate, ne îngrijorează faptul că procedurile riscă să fie întârziate și fac ca gestionarea fondului să fie îngreunată. E un pas uh, înainte spre o abordare comună. Sigur că se va face un bilanț al acestei experiențe, vom veni și cu uh, uh propuneri mai ambițioase în lumina programului de la Stockholm. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Are acum cuvântul oratorilor care au cuvântul în numele grupurilor politice. Are cuvântul în primul rând domnul Papa Nicolau, două minute în numele grupului PPE. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, doamnă comisar, pentru toate informațiile pe care ni le-ați dat. Chiar dacă domnul Tavares nu este aici, aș dori să-i mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o și, într-adevăr, uh, Cred că a meritat uh, să lucrăm împreună. Aș vrea să îmi exprim uh, din partea grupului meu satisfacția cu acest program, față de acest program. În momentul de față, în ceea ce privește azilul și problemele legate de acesta, suntem într-o nouă etapă. Avem de asemenea și planuri pentru o nouă administrare a acestui instrument. Avem Fondul European pentru Refugiați ca instrument, și trebuie să spunem că până acum nu am folosit la maxim acest fond și trebuie să se mai întâmple anumite schimbări. Reacția europeană la nevoile mondiale care s-au creat în ultima vreme este oarecum suficientă, dar uh, aceasta numai pentru că avem uh, acorduri bilaterale cu țările care au participat ad hoc. În total sunt 12 state din toate statele membre care participă la acest program, o cifră care nu este neapărat îmbucurătoare. Mii de refugiați ajung în Europa și numai 0,8% beneficiază de fondurile pe care le avem la dispoziție pentru refugiați. Dar dacă vom crea o readministrare a acestui fond, statele membre vor putea arăta că au bunăvoință pentru a pune în aplicare acest program. Protecția persoanelor refugiate este, deci, până la urmă, prioritatea noastră. Dar, pe lângă aceasta, trebuie să înțelegem și că și alte state membre pot avea motive să participe la acest program. Pe lângă el, există instrumentul de a transmite opiniei publice mesajul că există și motive legale de a veni în Europa pentru a încerca o nouă soartă, pentru a avea șanse mai bune. Migrația legală poate fi, ilegală poate fi combătută așadar prin astfel de programe de reinstalare pentru refugiați, pentru că prin astfel de programe refugiații vor, be, vor uh, prefera această cale celei ilegale. Trebuie deci să analizăm situația refugiaților, Așteptăm o inițiativă în acest sens din partea Comisiei. A fost întrerupt vorbitorul. Continuă acum. Vreau să spun deci că situația în care se află anumite țări este foarte gravă și trebuie să fim solidari cu aceste țări. Domnul Hidalgo are cuvântul acum. Muchas gracias, presidenta. Vă mulțumesc, doamna președinte și vă mulțumesc, doamna comisar Malmström, pentru prezența dumneavoastră. Sunt de acord cu spiritul raportului domnului Tavares, pentru că dumnealui a lucrat mult asupra dreptului comparat, dreptul comunitar cu dreptul internațional, a, a cooperat cu ONG-urile și așa mai departe. Eu sunt și consilier municipal și eu cred că toate orașele din Europa trebuie implicate în această dezbatere. E adevărat că suntem în perioadă de criză, dar refugiații sunt cu atât mai vulnerabili față cu această criză. De multe ori noi suntem uh, uh, amnezici, uităm că războaiele care creează acești refugiați sunt războaie pentru care noi înșine suntem uh, uh, co-responsabili. Multe dintre guvernele europene finanțează aceste războaie. Deci eu spun că trebuie să luptăm împotriva acestei tendințe de a uita, de a fi amnezic. Și o salut faptul că doamna comisar a mers să viziteze refugiații iracheni și palestinieni. Dar îi spun, doamne comisar, că trebuie să treacă dincolo de divergențele dintre Parlament și Comisie în ce privește actele delegate. Foști la urmă urmei, doamna Mastrom a fost ea însăși deputat european. Nu trebuie să ajungem la uh, un blocaj asupra unui subiect atât de important numai din cauza actelor delegate. Vă mulțumesc. Mulțumesc, are cuvântul doamna Hirsch din partea ALDE două minute acum. Mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă comisar. Toată lumea a spus că trebuie să convingem mai multe state membre să participe la aceste programe. Eu cred că aceasta are legătură și cu faptul că trebuie să fim noi cei care să arate care sunt avantajele acestor programe. Toți cei care au participat odată la programe au zis că doresc să le continue. Trebuie deci să explicăm despre ce oameni este vorba. E vorba de persoane care nu au în forța să vină în Europa de sine stătători. Sunt femei, sunt bătrâni, sunt copii care trăiesc în uh, lagăre sau în, în, az, în aziluri sau în alte uh, locuri amenajate special în care nu beneficiază de toate condițiile. Cred în același timp că este foarte important ca fondurile să fie acordate statelor membre, dar să nu dispară în bugetul statelor naționale, ci să fie folosite într-adevăr pentru consolidarea unei structuri durabile. Este vorba de acordarea acestor bani chiar comunelor, regiunilor, unde chiar se întâmplă integrarea, unde se pun la dispoziție locuri pentru grădinițe sau unde se pun la dispoziție locuințe. Cred că acesta este un punct foarte important și anume să vedem orașele și județele ca parteneri în acest proces. Statele sunt poate mai degrabă tentate să respingă acest lucru, dar comunitățile sunt foarte interesate de aceste programe. Eu cred că acolo putem crea o legătură foarte strânsă între Uniunea Europeană și autoritățile locale care chiar se ocupă cu integrarea refugiaților. Și noi, în acest sens, putem să dăm un imbold programului de reinstalare. Trebuie spus însă foarte clar că cetățeanul trebuie să fie implicat, trebuie să găsim uh, poate asociații sau persoane care vor să se dedice acestui cel de a putea ajuta alți oameni să înceapă o viață nouă. Trebuie să le arătăm după aceea cum funcționează orașul respectiv, unde este piscina. Deci trebuie chiar un consens, un ajutor concret la nivelul societății care să permită, practic, promovarea acestor programe la fața locului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Hirsch, am avut o problemă tehnică și dumneavoastră ați profitat de acest lucru, dar ați înțeles când am dat cu ciocanul că nu mai aveați timp. Vă mulțumesc oricum pentru intervenție. Acum are cuvântul doamna Flotră din partea Verzilor, Alianța Liberă Europeană, un minut și jumătate doamnă președinte preferam să îl ascultăm pe domnul tavares a sosit în sfârșit la dezbatere. cred că tot ce a făcut el pentru a găsi un consens în ceea ce privește utilizarea fondului european pentru refugiați pentru a Uh, încuraja statele membre să financeze programele de reinstalare a refugiaților este foarte bună. Doamna comisar Malmström uh, încurajează de altfel aceste eforturi și mă bucur și eu de acest lucru. Însă trebuie să nu uităm anumite cifre care ne permit să relativizăm amploarea sau uh, puterea acestui fond. Dacă am consacrat ceea ce eu nu doresc, pentru că ar fi în detrimentul condițiilor de primire a solicitanților de azil în Europa, dar dacă am consacrat tot acest fond european acestei instalări, ar fi vorba doar de câteva zeci de mii de refugiați care ar putea fi reinstalați în Europa. Deci am fi foarte departe de solicitarea uh, Consiliului pentru uh, Refugiați, ONU, care spunea că e nevoie de mai bine de, de reinstalarea a mai bine de 460 de mii de refugiați. E vorba de persoane cu nevoi specifice, care sunt vulnerabile, sunt foarte fragile și care nu au cum să se întoarcă în țara lor de origine. Deci, trebuie să nu uităm un uh, al doilea avertisment, pentru că până la urmă avem o experiență foarte vastă în țara mea, în Franța, Eh, să nu punem eh, accentul doar pe reinstalarea unui număr mic de refugiați ca un fel de pomană care de fapt ar eh, ascunde niște practici proaste, pentru că în același timp Franța a fost condamnată de Comitetul ONU împotriva torturii datorită faptului că a trimis în țări terțe solicitanți de azil care riscă să fie să, să sufere tratamente degradante în aceste țări. Deci trebuie să ținem cont de aceste situații înainte să ne lăudăm. Mulțumesc doamna Flotră. Următorul are cuvântul doamna Vergia din partea grupului GUE NGL. Un minut și jumătate. Merci, Vă mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vorbesc despre sistemul de informații Schengen. Astăzi examinăm cadrul juridic care permite migrarea de la SIS 1 la SIS 2. Dar toate beculețele s-au aprins, putem să spunem. Toate semnalele de alarmă au fost trase, pentru că este clar că în acest domeniu nicio cerință nu a fost îndeplinită. Și totuși țări membre majore precum Franța, Germania și Austria uh, uh, se neliniștesc dar asta nu împiedică Comisia să persiste pe uh, calea pe care și-a ales-o. Cum spuneam, există aceste reticențe în ce privește uh, um, stocarea datelor, felul în care acestea sunt stocate și mai ales uh, dacă există garanții suficiente pentru protecția datelor cu caracter personal. Uh, de asemenea, mulți uh, specialiști denunță uh, riscul uh, acestei derive a guvernelor către cât mai multă, tot mai multă securitate. Și ei știu foarte bine ce spun. Regulile trebuie să fie aceleași pentru toți cetățenii, indiferent cine ar fi ei și trebuie neapărat să existe un minim de reguli în ce privește riscul de conectare la aceste fișiere. În Franța am văzut foarte bine ce derive pot avea loc. Doamnă comisar, grupul nostru nu poate să fie de acord cu un asemenea transfer. Mulțumesc, are cuvântul domnul Batten din partea Europei Libertăților și Democrației, un minut și jumătate. Stimată doamnă președinte, Marea Britanie nu este parte din Schengen, deci de fapt această propunere nu ar trebui tehnic să se aplice și Marii Britanie. Fostul guvern laburist nu a dorit să adere și noua coaliție guvernamentală liberal-democrată probabil va rămâne pe opt-out. O astfel de schemă nu ar face decât să încurajeze mai mulți refugiați, adevărat sau nu, să vină în Uniunea Europeană. Dacă ne gândim că poate un, Turcia intră în Uniunea Europeană, s-ar putea să ne așteptăm nu numai ca 72 de milioane de turci să aibă imediat un drept de intrare în țările europene și în Marea Britanie, ci chiar fluxuri de refugiați din Iran, Irak, care ar putea să treacă frontiera către Turcia și după aceea să ceară reinstalare în Uniunea Europeană. Marea Britanie nu dorește să intre în această schemă, dar dacă ne uităm uh, că guvernul nou încearcă să trateze aceste probleme, putem cel puțin noi uh, să ne gândim că pe de o parte conservatorii dor să fie, doresc să fie eurosceptici, liberalii sunt eurofili. Noul premier, domnul Cameron, a dezbătut aceste probleme și creșterea numărului de deputați în Parlamentul European, de exemplu, necesită o nouă ratificare a Tratatului de la Lisabona. Domnul Cameron poate să aleagă să nu reratifice sau poate să uh, facă uz de garanțiile pe care le are și să um, lase um, până la urmă cetățenii să profite de tratatul de la Lisabona. Mulțumesc, spune doamna președinte. Are cuvântul acum uh, raportorul din partea LIBE care a întocmit acest raport, domnul Tavares, 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. În lume există foarte mulți refugiați care nu se pot întoarce nici în țara lor de origine, unde situația nu este adecvată, însă ar putea să-și găsească de lucru în Uniunea Europeană. Numărul acestor refugiați este totuși limitat, 200.000 pe an. Și o parte din acești refugiați care nu au, o, au vreo altă posibilitate de a avea o nouă viață și de a-și găsi o nouă țară, pot să vadă că situația lor este rezolvată datorită anumitor țări precum Canada, Statele Unite, uh, China și așa mai departe. Și aici Europa este absentă. Președinția suedeză a spus că trebuia neapărat să creștem numărul refugiaților care pot să fie reinstalați în Europa. Acum Europa a revăzut anumite prevederi legislative tocmai pentru ca o asemenea politică de reinstalare consolidată să fie făcută posibilă. În numele Comisiei Libe, eu am făcut două rapoarte, unul în codecizie și unul din proprie inițiativă. În acest raport, în codecizie, am încercat să rezolvăm două probleme și au apărut două noutăți, una de conținut și una de tip procedural. În primul rând, se insistă asupra colaborării cu regiunile și asupra faptului că trebuie să existe priorități regionale și mai ales priorități pe care le-aș defini ca fiind umanitare. Aceste priorități trebuie să fie menținute. Însă noi ne dorim ca Europa să aibă adevărate strategii în ce privește reinstalarea refugiaților. Și acest lucru este foarte important din punct de vedere al politicii externe, pentru că vrem să avem relații mai bune cu anumite țări, să stabilim relații de încredere cu anumite regiuni ale lumii. Dar cel mai important este să acordăm statelor membre posibilitatea de a acorda prioritatea celor situații care pentru ele sunt importante. Prioritare, cum spuneam, din punct de vedere umanitar. Dacă e vorba despre femei, despre copii, despre victime ale torturii, despre victime ale violențelor sexuale, tot atâtea persoane care au nevoie de această reinstalare și am uitat o categorie, e vorba despre cei care au probleme grave de sănătate. Există zece state membre care deja practică uh, reinstalarea la nivel european și ar fi bine ca toate celelalte 17 state membre să participe la acest program de reinstalare. De aceea propunem ca în următorul an să uh, existe o Uh, participarea tuturor statelor membre la Fondul European pentru Refugiați și apoi în anul de după această participare să scadă în mod proporțional, în funcție de cine a dat mai mult în primul an, uh, să dea mai puțin în al doilea an. Și oricum trebuie ca tot acești bani să fie folosiți pentru un program durabil de reinstalare. Apoi există acele chestiuni procedurale. Comisia are posibilitatea să declanșeze o procedură de urgență pentru uh, reinstalarea anumitor refugiați, de exemplu, dintr-o regiune lovită de o criză umanitară sau de o catastrofă naturală și așa mai departe. Este evident că niciodată crizele umanitare nu uh, se declanșează la un moment precis, deci pentru acesta nu poate să existe un calendar. Deci toate argumentele legate de calendar, de procedură și așa mai departe, Parlamentul poate să se ocupe de ele într-un mod uh, accelerat pentru că putem să uh, răspundem la actele delegate într-un timp cât mai scurt, apoi comisiile DEVE, LIBE și celelalte interesate de probleme pot să fie consultate rapid, astfel încât să ținem cont de divergențele de opinie din Parlament. Însă noi nu putem să acceptăm faptul că Comisia ne spune că actele delegate, pentru care nu exista niciun fel de obiecție juridică, nu pot să fie aplicate aici în această chestiune de politică externă și de politică de ajutor umanitar. Deci, cum spuneam, nu trebuie să ne lovim, să ne um, ciocnim numai de aceste obstacole birocratice pentru a întârzia. Din punctul nostru de vedere, lucrurile nu se întâmplă așa. Eu cred că Comisia trebuie să apere actele delegate, mai ales pentru că este pasnicul tratatelor. Nu trebuie să aducă numai obiecții de natură procedurală. Noi considerăm că din, în tot ce privește aceste lucruri, nu ar trebui, cum spuneam, să ne împiedicăm de asemenea obstacole minuscule care trebuie, ar împiedica cât mai mulți refugiați să fie reinstalați. Mulțumesc. Acum în nume propriu are cuvântul domnul Busutil, două minute. Eh, program... Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. În acest program de reinstalare care a fost propus, umple o lacună. Avem nevoie de acest program și trebuie să recunosc că mă surprinde faptul că acest program nu a existat până acum la nivel european. Există alte state, precum Statele Unite, care uh, pot reprezenta un model pentru noi. Ele au un program de reinstalare care este foarte bun, cu experiență vastă și putem să învățăm din astfel de experiențe pozitive. Aceste programe sunt foarte importante pentru că ele arată că Uniunea Europeană e gata să Uh, uh, vină cu abordare umanitară pentru persoane din întreaga lume, dar există un uh, motiv mult mai clar în spatele acestui program, mai pragmatic, respectiv că reducem presiunea în ce privește fluxul ilegal clandestin de migranți care au nevoie de protecție și care vin în statele membre ale Uniunii Europene. Deci programul pe care uh, îl lansăm, deci programul de reinstalare, poate fi folosit pentru a permite uh, cetățenilor resortisanților din Libia care caută protecție internațională și deci aceste persoane vor avea Uh, motive mai puține de a traversa Marea Mediterană riscându-și sau punându-și în pericol viața și astfel ajutăm aceste persoane. În același timp însă aducem o mână de ajutor și statelor membre ale Uniunii Europene care uh, poartă această, uh, această povară disproporționată. Sigur că acest program trebuie să meargă mână în mână cu un alt program care să ajute statele membre ale Uniunii Europene care suportă încă o dată această povară foarte grea pe umeri. E nevoie de un program care să permită transferul oamenilor care se bucură de protecție internațională în alte state ale, Uni ale uh, Uniunii Europene. Avem în prezent un proiect pilot care vizează doar Malta, dar eu mi-aș dori ca acest proiect să fie un proiect permanent și să fie deschis și altor state membre ale Uniunii Europene care au nevoie de astfel de programe.

Mulțumesc, un minut și jumătate. Uh, mulțumesc. Și eu aș dori să vorbesc uh, pe tema SIS, uh, Sistem de Informații Schengen. Stimate doamnă președinte, doamnă comisar. Aș dori să mulțumesc domnului Coelho pentru munca depusă, foarte excelent, foarte bună. Aș dori să vă spun că Uh, având în vedere uh, prevederile privind protecția datelor, noi am fost foarte rezervați. Se pare că uh, saga SIS-2 e departe de final, am, au fost investiți foarte mulți bani fără rezultate concrete. Nu știm nici dacă evaluarea testelor a fost cu adevărat făcută în mod adecvat. Franța, Germania și-au exprimat um, rezervele. Domnul raportor are dreptate, trebuie trebuie să fim cinștiți, să recunoaștem că proiectul actual s-ar putea să eșueze și trebuie să discutăm uh, soluții alternative. De asemenea, ar trebui să anchetăm, să vedem care sunt cauzele care se ascund în spatele acestui eșec. Dacă trebuie să investim uh, milioane de euro, Parlamentul trebuie să solicite toate informațiile relevante pentru a-și da avizul uh, conform. De asemenea, trebuie să menținem clauza de caducitate. Nu putem să investim uh, bani la nesfârșit în programul lifelong. Sigur, e nevoie de o anumită generozitate, dar trebuie să avem criterii de evaluare și să vedem dacă lucrurile șuiază, de ce se întâmplă așa. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Ernst, un minut și jumătate. Mulțumesc. În primul rând, eu sunt de părere, vorbesc în primul rând despre sistemul Schengen, că Uniunea Europeană n-ar trebui să facă o politică uh, pe bază de dorințe, ci ar trebui să plece de la realitate în cazul sistemului de informare Schengen, ar trebui să ia la, la cunoștință faptul că așa numitul jalon 1 a eșuat. După 8 ani de eșecuri, trebuie să constatăm că, de fapt, obiectivul uh, de măsuri pe care l-a propus Comisia de Migrare de la SIS 1 la SIS 2 nu poate fi îndeplinit de mai multe state membre, nici tehnic și nici din punct de vedere legislativ. Aceasta nu este părerea mea, ci părerea Republicii Federale Germania. Aceasta este poziția germană pe care eu de asemenea o împărtășesc. 90 de milioane de euro s-au risipit până acum și vor mai veni și alte sume. Noi nu dorim o prelungire a termenului prin două, până în 2013, trebuie să spunem foarte clar, ci vrem să ieșim din acest sistem și cerem un sistem alternativ. În al doilea rând, stânga dorește să-și exprime critica față de SIS-2, pentru că accesul la acest sistem va fi extins în mod considerabil din, datorită, de exemplu, serviciilor secrete. În Germania există o separare, o, o lege foarte clară care spune că dacă se amestecă datele între poliție și sistemul de informații secrete, aceste lucruri trebuie transmise la curte. Noi suntem de asemenea împotriva SIS-2 pentru că se vor colecta date biometrice și foarte multe date care nu cred eu că um, se justifică să fie colectate și de aceea suntem împotrivă. Mulțumesc, spune președinta. Acum următorul vorbitor ar fi fost domnul Messerschmidt, pe care însă nu-l văd în sală. Deci, vine la rând atunci direct domnul Iacolino, care Văd că și-a luat uh, căștile și cred că am mai auzit numele său în ultima secundă. Aveți cuvântul. Comisar, intendi... Vă mulțumesc, mulțumesc doamnă președinte, uh, doamnă comisar, stimați colegi trebuie să ne exprimăm solidaritatea din, solidaritatea din partea statelor membre. E o datorie a noastră. Însă, pe de altă parte, e o nevoie de o adevărată politică coordonată a fluxului migrator. E vorba de un uh, proces mai vast care trebuie să promoveze cooperarea la nivel internațional în ce privește refugiații uh, dacă societatea civilă este implicată, e un lucru foarte bun și uh, cred că, într-adevăr, în ce privește biroul de sprijinire pentru uh, azilanți, uh, e nevoie de sprijinul societății civile. De asemenea, trebuie să avem obiective foarte clare pe care trebuie să le urmăm, cu stimulente și cu o finanțare adecvată Uh, pentru ca uh, statele membre care participă la acest birou să fie mai numeroase decât numărul de zece în uh, prezent. De asemenea, avem nevoie de măsuri foarte clare pentru persoanele care continuă să ajungă în Uniunea Europeană. De asemenea, trebuie să încurajăm trasabilitatea, de asemenea, proiectele de reunificare familială. Uh, E foarte important ca statele membre să coopereze împreună pentru a se asigura că procedurile sunt eficiente și rapide. E nevoie de asemenea de o Europa mai echitabilă, mai pluralistă, care să țină cont de eforturile depuse de către statele membre din Sud. E foarte important ca Uniunea Europeană să uh, definească acordurile de cooperare. Uh, recent a fost încheiat un astfel de acord cu Libia, dar și cu Nigerul. Considerăm că e singurul mod de a continua în mod realist, de a merge înainte, dacă dorim să trecem de la o solidaritate de stat la o adevărată politică uh, care se bazează pe solidaritate și care este desfășurată la nivel european în acest domeniu foarte complex al migrației. Mulțumesc, doamna Benova, un minut. Mulțumesc, doamna vicepreședinte, dragi colegi. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc colegului nostru Tavares pentru munca pe care a depus-o în domeniul politicii pentru refugiați. Aș dori să spun de asemenea că îmi pare rău că numai jumătate, nici măcar, dintre statele membre <coughs> au dorit să se ralieze la programele de reinstalare pentru resortisanții țărilor terțe. După cum s-a mai constatat, există o coordonare deficientă, nu există de fapt o strategie corectă de coordonare între statele membre și de aceea decurg costuri foarte mari din aceste proceduri. Aceasta duce apoi la faptul că ideea unui program de reinstalare poate să pară neatractivă dacă ar exista o voință politic, politică mai puternică, noi, europenii, am putea să avem un program adevărat de reinstalare. Ar fi necesar însă să nu avem numai un program, ci și un fond concret care să permită reinstalarea. Din acest pachet s-ar putea apoi finanța programele naționale de reinstalare acolo unde nu există sau s-ar putea și coordona mai bine central aceste activități. Fiecare coordonator ar putea constata, bineînțeles, unde sunt în primul rând problemele. Mulțumesc, doamna Benova, domnul Tarand are cuvântul acum un minut. Vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au muncit din greu la această poveste care pare să nu aibă sfârșit, SIS 1 și SIS 2 sau au înregistrat întârzieri și depășiri de costuri, care bineînțeles că ne uh, îngrijorează, dar poate că am putea să ne punem și întrebări de genul dacă domnul Barroso și prima sa comisie, primul sau colegi de comisar aveau cu adevărat uh, competențe de gestionare în acest domeniu. Eu cred că ar fi bine să existe această nouă agenție uh, a tehnologiilor informațiilor în Tallinn, ceea ce ar avantaja pe toată lumea, pentru că colegii francezi ar putea să-și păstreze uh, serverul din Franța. Ne dorim, bineînțeles, mai multă integrare europeană, dar și o protecție a datelor. Eu nu vreau să-mi exprim încrederea în abilitățile doamnei Malmström de a rezolva aceste chestiuni și vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Diaz de Mera pentru două minute. Señora presidenta, fijo mi posición en forma telegráfica. Primero felicit. Mulțumesc, doamnă președinte, foarte succint. Aș dori în primul rând să îi uh, mulțumesc domnului Coelho și să-l felicit. Acest uh, proces ar fi trebuit să se termine în 30 septembrie și trebuie să depunem eforturi pentru a uh, ne respecta acest termen stabilit. Propus, uh, comisia a propus un termen limită, un calendar. Apoi trebuie să menținem clauza de caducitate. Apoi trebuie să rămânem vigilenți în continuare și să ne bazăm pe procedura de comitologie. Această procedură nu a fost supusă controlului uh, parlamentar, controlului democratic, ceea ce mă îngrijorează. Apoi trebuie să fim informați uh, în legătură cu rezultatele testelor și în legătură cu procedura în general. Aș dori să sprijin propunerea raportorului și, uh, de asemenea, avizul uh, Curții de Conturi dacă sistemul uh, nu are succes, dacă e un eșec. Aș dori să îl felicit pe domnul Tavares pentru raportul său. Cred că în Uniunea Europeană ne confruntăm cu o listă de solidaritate. Trebuie să fim foarte prudenți în legătură cu ajutoarele financiare acordate statelor membre care găduiesc refugiați pentru prima dată. Și aceasta pentru că considerăm că toate aceste măsuri de finanțare necesită o finanțare uh, consecventă și o evaluare financiară. Mulțumesc, doamna Guillaume, un minut și jumătate. Dragi colegi, mâine când vom vota în ce privește modificarea Fondului European pentru Refugiați, vom face un act absolut indispensabil pentru mine acest lucru este foarte important și bineînțeles că îi felicit și pe colegii Coelho și Tavares pentru munca depusă asupra acestor eforturi. Uniunea Europeană trebuie să-și joace rolul care îi revine în ce privește uh, reinstalarea refugiaților și asta mărind numărul țărilor care participă la acest program și numărul persoanelor care beneficiază de el să nu uităm de faptul că aceste persoane riscă să se găsească în situații tragice dacă nu se găsesc soluții într-un timp cât mai scurt cu putință. Însă există această rezervă în ce privește felul în care fiecare stat membru mem care finanțează acest fond european de refugiați folosește banii eu una știu că statele nu s-au arătat prea entuziaste în ce privește aceste noi prevederi și atunci vă felicit, doamnă comisar Malmström, pentru faptul că dați dovadă de mult mai multă voință. Pentru că acest demers să fie uh, unul uh, cu cât mai multe succese, trebuie ca statele membre să-și asume pe deplin responsabilitățile și să dea dovadă de mai mult angajament eu una salut uh, modificările cerute pentru Fondul European de Refugiați. Mulțumesc și acum ultimul vorbitor în această dezbatere are cuvântul domnul Obermeier. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În multe state membre, dintre care și Austria, țara mea, nu se mai știe exact ce să facem cu azilanții. Populația se combate, bineînțeles, pe bună dreptate aceste fluxuri. Pe de altă parte, reinstalarea azilanților în Uniunea Europeană este apreciată de unele state. Când însă e vorba de țări uh, care au, de exemplu, granița cu Ucraina, uh, există persoane care vor să vină în Uniunea Europeană numai pentru că acolo au un trai mai bun. Acest lucru nu se justifică. Cred că multă lume, pe bună dreptate, va da din cap. Întregul concept al Uniunii Europene este pentru mine un dezastru. Cred că atunci când uh, un român a, făcut, a comis o infracțiune într-o țară, trebuie să poată să fie retrimis. Și cred că mai degrabă ar fi bine să fim realiști. Este nevoie de o strategie care să nu deschidă poarta tuturor pentru azilanți. Avem nevoie de o protecție mai puternică a frontierelor externe și de o strategie de reinstalare mai pertinentă. Die Debatte äh, ist jetzt äh, abgeschlossen. Wir kommen S-a încheiat acum dezbaterea pe tema SIS și acum trecem la Catch the Eye. Vorbitori care au, s-au scris la cuvânt avem deja câțiva. 5 minute avem la dispoziție și primul vorbitor este domnul Luhan. Da, mulțumesc.

o mai mare solidaritate a uniunii față de problematica globală a refugiaților și vom încuraja participarea unui număr semnificativ de state membre la acest proces. Vă mulțumesc. Mulțumesc, vă rog să ține cont de faptul că la aveți doar un singur minut. Următorul vorbitor este domnul Marinescu. <clears throat> a vrea doar să, să încep în primul rând cu o remarcă cred că i pentru colegul meu

dacă migrarea la sis ii se va solda cu un eec i se va ajunge la planul de urgenă sis i uh, re implică nevoia unui control bugetar mult mai strict în special în cazul noii agenii de reglementare i coordonare a implementării sis vis i eurodac. Mulțumesc. Acum un an ne aflam cu toții în campania electorală. Știm că foarte multe state au folosit um, acest instrument Schengen pentru a face campanie electorală, însă, de fapt, acum se vede că nu există nicio coerență, pentru că nici măcar con- controlele la frontiera internă nu sunt bune, să nu mai vorbim de cele la frontiera externă. Nu avem uh, un, o gestiune bună a migrației, iar în ce măsură Bulgaria și România vor trebui să fie implicate în acest program nu se știe încă. Dar trebuie să fim solidari. Cu cine să fim solidari, de fapt? Cine trebuie să arate solidaritate până la urmă? Putem constata că sistemul Uniunii Europene și a statelor membre este abuzat. Este acum momentul să arătăm solidaritate față de acești cetățeni care au suferit din cauza acestei politici a Uniunii Europene și a statelor membre. Mulțumesc, care cuvântul doamna Angelili. Grazie, signor Presidente. Dotare l'Europa di una... Mulțumesc, domnule, eh, doamnă președinte, îmi cer scuze. Uh, o politică de azil pentru Europa e adevărat uh, necesară, uh, pentru că doar astfel putem să garantăm respectarea drepturilor omului, uh, punând capăt fluxului de migranți clandestini. Aș dori să mulțumesc domnului, domnilor comisar și domnului comisar Malmström, pentru că, iată, avem un instrument foarte important, mai ales pentru statele din bazinul Mării Mediterane. Mă gândesc mai ales la Italia, care până acum nu s-au putut baza pe solidaritatea între statele membre și nici pe o împărțire echitabilă a uh, răspunderii. Deci trebuie să susținem această politică uh, venind cu o finanțare uh, la înălțime, dar trebuie să ne asigurăm că programele sunt bine gestionate, să vedem care sunt cele mai bune practici și să promovăm uh, schimbul de bune practici. În ce privește drepturile omului, trebuie să protejăm persoanele vulnerabile, minorii, femeile care fac obiectul violențelor, traficului de ființe umane și de asemenea trebuie să ne opunem practicii de mutilări genitale. Știu că doamna Mastrom este foarte interesată de acest subiect. Stimată doamnă președinte, în momentul de față, Uniunea Europeană pare să dispună de mijloace incredibile financiare, după ce 750 de miliarde de euro vor fi acum um, disponibilizate pentru programul de migrație și anume nu pentru programe de returnare sau pentru securizarea frontierelor, ci se pare că nu se poate, nu se dorește să se constate că de fapt granița Schengen este ca un Schweizer plină de găuri și în continuare se dorește o alocare de fonduri în valoare de miliarde pentru aceste sisteme. Dacă Uniunea Europeană nu are ce face cu banii, atunci mai bine să le dea familiilor europene. Atunci poate am avea o rată de naștalitate mai mare și am avea într-adevăr politica de migrație, n-am avea nevoie de migrație pentru a putea să ne combatem inversarea piramidei demografice. Convenția cu privire la migrație de la Geneva este valabilă pentru alt tip de refugiați, nu pentru cei economici. Dacă vrem să cheltuim milioane, mai bine să le investim în Frontex, în Agenția de Control la Frontieră și nu în acest sarcofag care este până la urmă sistemul Schengen. Mulțumesc! Stimați colegi, spune doamna președinte, mai avem trei vorbitori. Vă voi da cuvântul, deși am depășit cuvântul, dar doar dacă vorbiți foarte pe scurt. Are cuvântul domnul Pasca. Vă rog, se poate mai puțin de un minut. Za slovo, vážená pani predsedajúca. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să mă exprim cu privire la sistemul de informații Schengen. Știm că acest sistem există în pregătire deja de mai mulți ani, au existat foarte multe investiții deja, costurile sunt din ce în ce mai mari și rezultatele testelor nu sunt publice. Poate că ar fi mai bine să comandăm un audit pentru a vedea dacă acest sistem funcționează cu adevărat și are vreun viitor dacă poate fi folosit la nivelul Europei și apoi să vedem ce facem mai departe. Trebuie să avem deci un act legislativ în pregătire în domeniul migrației ilegale. Pentru că dacă avem acest instrument, putem să le oferim posibilitatea de, uh, de reinstalare unor uh, azilanți legitimi care pot beneficia de migrația legală. Dacă ne uităm însă la statele membre, vedem că nu toate căile care merg spre Uniunea Europeană pentru uh, duc neapărat la scăderea siguranței. Există foarte multe motive economice pentru care uh, migranții vin la noi pe teritoriu. Mulțumesc și eu aș dori să fac câteva remarci la raportul Manca. Am discutat înainte cu colegul că vreau să mai iau cuvântul. Sunt împotriva oricărui tip de creștere a alocației de 1500 de euro pentru secretariat și asistență. Sunt și împotriva creșterii oricărei uh, indemnizații pentru personalul din această instituție și în niciun caz nu sunt pentru o suplimentare de încă 1500 de euro față de, pentru secretariat. Acesta este într-adevăr o um, într-adevăr un afront. Președinte, ai spune că nu vorbește la dezbaterea care trebuie. Domnule, președ... Domnule coleg, vă rog frumos să țineți cont că vorbim despre Schengen. Da, îmi pare foarte rău, spune vorbitorul, eu despre asta trebuia să vorbesc. Dacă nu puteți să vorbiți despre această dezbatere, spune președinte, va trebui să continuăm și să vă tai microfonul. Are cuvântul acum ultimul, domnul Boris, în e ultimul. Mulțumesc. Un minut. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałem pogratulować kolejnych udanych sprawozdań. Vă mulțumesc. Vreau să îi felicit pe domnii raportori și în special pe domnul Coelio. Noi nu putem să abandonăm sistemul SIS-2, el trebuie să fie introdus pentru că va fi un sistem foarte sigur. Prin urmare, trebuie să continuăm pașii pe care deja i-am făcut și trebuie neapărat ca Comisia Europeană să își ducă misiunea la bun sfârșit. E adevărat că se vor colecta și stoca date biometrice, dar acest lucru va permite un câștig de siguranță, pentru că astfel toate uh, datele și persoanele vor putea să fie verificate într-un timp mult mai scurt. Foarte recent am adoptat măsuri care să ne permită să controlăm mai bine uh, deplasările în zona Schengen. Și eu sper că Comisia va respecta acest lucru. Mulțumesc. Înainte să dau uh, celor doi raportori cuvântul, are cuvântul doamna Malmström. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult tuturor uh, deputaților pentru susținerea voastră și comentariile dumneavoastră cu privire la aceste două subiecte diferite, dar foarte importante, începând cu SIS-2. Eu sunt prima care trebuie să recunoască că, într-adevăr, am avut de-a face cu o lungă saga, așa cum a spus cineva. Este un dosar foarte complicat, un dosar uh, care poate ar fi putut uh, să fie tratat mai bine în trecut. Însă acum, fiind dat că suntem în faza finală, eu voi încerca să gestionez această problemă cât mai transparent, iar Comisia a urmat lider de lege toate recomandările din documentul respectiv. Am fost de acord cu aceste concluzii în, uh, la ultima întâlnire și concluzia a fost că testul, uh, primul test care s-a făcut de evaluare a fost pozitiv. Trebuie acum să mai facem evaluări pentru a vedea care sunt uh, necesitățile statelor membre din punct de vedere operațional și pentru a crea un calendar mai clar. Voi face această propunere pe 3 și 4 iunie pentru ministrii uh, Uniunii Europene și vom avea o evaluare suplimentară după pauza parlamentară de vară. În această perioadă însă, bineînțeles, vom fi în continuare transparenți cu Parlamentul European și cu raportorii pentru a răspunde la întrebările cu privire la statele membre noi, la evaluarea României și Bulgariei. Acestea vor fi făcute prin intermediul SIS 1, un aranjament, un, un perioadă de tranziție pentru ele se va găsi în momentul de se pregătește în momentul de față. Ne pregătim în momentul de față de asemenea pentru o testare suplimentară, o a doua testare jalon și după ce vom termina aceasta, vom putea spune că am uh, deschis într-adevăr căile pentru un plan pentru viitor. Sperăm însă că nu vom avea nevoie de un plan B, dar vom pregăti și acest plan B. Între timp aș vrea să mulțumesc tuturor deputaților pentru susținere, domnule Coelio. Vreau să vă asigur de maximă transparență din partea Comisiei pe acest dosar împreună uh, și față de Parlamentul European. În legătură cu reinstalarea, sunt de acord cu ce a spus domnul Busutil. Dumneavoastră regretați că nu a existat acest sistem și înainte. Într-adevăr, este o inițiativă foarte bună pentru a putea folosi cel mai bine resursele statelor membre și pentru a încuraja o implicare în această problemă pentru a um, mai sulaja uh, presiunile din uh, lagărele de refugiați și pentru a inspira, într-un fel, statele membre să folosească mai bine fondurile care le stau de dispoziție pentru refugiați, coordonând, bineînțeles, totul cu activitatea aceasta cu ICNUR-ul. Acest lucru ar putea duce la o diferență, într-adevăr, la nivel global și, bineînțeles, la o diferență mare și majoră pentru oamenii care se află în această situație. Există, deci, o nevoie de reinstalare, de exemplu, anul trecut de 700 47.000 de mii de persoane care au fost, au profitat de aceste uh, programe și deci nevoia este foarte mare. Cred că există acord asupra faptului că scopul acestui fond este foarte clar, vom găsi o soluție procedurală pentru această propunere, pentru ca ea să poată fi adoptată fără întârziere. Mai mulți deputați s-au referit și la o solidaritate internă. Bineînțeles că acest subiect este legat, dar oarecum totuși diferit. Recunosc într-adevăr nevoia de solidaritate internă mai mare. Comisia a făcut propunere în acest sens întotdeauna. În acest sens, de exemplu, am propus un mecanism de suspensie temporară în regulamentările de la Dublin și am uh, creat, de asemenea, Euro, uh, Oficiul European de Susținere pe această temă în, la, în Malta. Avem un proiect pilot în Malta pe care îl vom continua anul acesta și cred că trebuie să găsim o cale mai permanentă de a implica toate statele membre în aceste procese, dar bineînțeles aceasta depinde de voința statelor membre. Comisia va analiza toate aceste perspective și va analiza și posibilitatea unui mecanism de solidaritate internă pentru anul viitor. Vom mai discuta însă mai târziu anul acesta plecând de la programul de reinstalare despre acest subiect, pentru că este foarte important. Îi mulțumesc domnului Coelho, mulțumesc domnului Tavares, domnului Alvaro, pentru activitatea dumneavoastră în aceste dosare foarte importante și mă bucur să lucrez cu dumneavoastră și pe viitor pentru a aduce acest dosar la bun sfârșit cât mai repede. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Are cuvântul acum uh, unul dintre raportori mai întâi și după aceea celălalt, în primul rând domnul Coelio. Două minute, domnule Coelho. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să adresez mulțumiri tuturor colegilor care au avut numai laude pentru munca mea. În ce o privește pe doamna comisar Malmström, vreau să spun că, într-adevăr, ei au muștenit acest proiect, dar noi avem toată încrederea în capacitățile ei de a face lucrurile mai bine. Și apreciem efortul de transparență care a fost făcut din partea comisiei. În ce privește calendarul, noi trebuie să trimitem un mesaj care să fie unul pozitiv și nu unul negativ, pentru că atunci când nu ai o dată precisă, nu poți să trimiți un mesaj pozitiv către toate aceste persoane care au nevoie să obțină azil sau să fie uh, refugiați. Avem nevoie de date cu un caracter obligatoriu. Uh, oricum, chiar dacă până la data fixată comisia nu va fi terminat ce are de făcut, se poate cere o prelungire, dar să prelungești uh, sine die este uh, un semnal cât se poate de negativ pe care îl trimitem cetățenilor europeni. Împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere în ce privește Consiliul de Gestionare Globală a Programului. E adevărat că este o întâlnire a specialiștilor și înțeleg de ce vreți să limitați accesul la lucrările acestui Consiliu. Însă, noi, Parlamentul, am propus să Uh, dăm o urmare primei comunicări a Comisiei, care nu era uh, formularea cea mai fericită, pentru că se limita accesul la documentele acestui Consiliu numai la funcționarii Comisiei. De aceea noi avem o întrebare legitimă. De ce toți funcționarii de la Comisie și de la Consiliu pot să participe la lucrările acestui Consiliu și funcționarii Parlamentului nu? Deci, dacă toată lumea ar avea drepturi egale, noi am fi de acord și mai ales dacă se respectă garanțiile de deplină transparență pe care ne le-ați dat dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Tavares, două minute. Participar în debat, obrigada, signora comisarie. Eu cred că ea aici... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, doamnă comisar, dragi colegi. Am constatat, într-adevăr, uh, o dorință comună de a depune eforturi în ce privește reinstalarea uh, refugiaților. Imigrația a fost o problemă pentru Europa, dar recent uh, a, se prefigurează o soluție uh, pentru acești refugiați. Dacă construim doar lagăre pentru refugiați sau centre speciale, știm că anual vom uh, uh, găsi în aceste centre persoane vulnerabile, copii, de exemplu, a căror situație uh, nu are cum decât să se înrăutățească. Deci cred că ar trebui să venim cu soluții la toate aceste probleme. considerăm că nu, o linie bugetară pentru acest uh, program nu este suficientă. Ar trebui să existe programe transversale. Se spune în raportul uh, meu, din proprie inițiativă, că ar trebui să uh, încurajăm mai ales reinstalarea de calitate, dar e nevoie nu numai de bani, trebuie să implicăm și societatea civilă, ONG-urile și toți actorii implicați în acest proces Trebuie, trebuie să punem capăt unei situații în care copiii din aceste centre speciale nici măcar nu merg la uh, școală. Uh, sunt uh, situații foarte grave, cu consecințe grave pe viitor. Deci, în raportul meu de inițiativă există uh, propuneri foarte interesante, de exemplu, biroul de sprijin pentru azil, care ar trebui să se implice permanent în dosarul instalărilor cu reinstalărilor, cu un număr redus de funcționari, dar cu o eficiență maximă. De asemenea, ar trebui să avem o activitate coordonată tocmai pentru ca reinstalarea să fie înlesnită nu e niciun uh, o justificare pentru ca acești oameni să revină în, să, să rămână în taberele pentru refugiați. Mulțumesc. Dezbaterea comună se închide. Votul are loc astăzi la ora 12. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Raportul domnului Alves, măsuri speciale în domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice. Domnul Alves, raportorul, are cuvântul 4 minute.